Uh, good afternoon, everyone. Um, I've just. Uh, Bună ziua tuturor. Could just take. Vă rog frumos să luați loc. Eu voi prezida sesiunea din această după-amiază și cea de mâine dimineață în locul doamnei Berez, care este ocupată cu altceva astăzi și mâine. Haideți mai întâi să adoptăm ordinea de zi. And then the minutes. Apoi și să aprobăm procesele verbale. Consiliul EPSCO din 23 octombrie a adoptat versiunea cu amendamente a orientărilor privind ocuparea, care include și amendamente ale Parlamentului European. Aș dori acum să urez bun venit unor experți, care se pare că de fapt nu sunt încă în sală, deci nu le voi ura bun venit. Le voi ura bun venit mai târziu puțin când vor fi aici. Această reuniune este transmisă prin internet, live. Um, și vreau să vă spun că îmi face mare plăcere să îi urez bun venit lui Bruno Coche pentru un schimb de opinii privind politicile de ocupare a forței de muncă în perioada de redresare economică și Europa 2020. Avem cam o oră la dispoziție și ca de obicei, vom primi întrebări la sfârșitul prezentării. Bien, bonjour, je vais vous parler en français, donc euh, euh ce que je... Bună ziua, voi vorbi limba franceză și aș dori să împart prezentările în două, pentru că e vorba de două teme diferite. Am să încep cu guvernanța în cadrul strategiei Europa 2020 și după aceea voi vorbi de situația pe piața de muncă și de măsurile de combatere a crizei pe piața de muncă. Așadar, în ceea ce privește guvernanța din cadrul strategiei Europa 2020, Consiliul EPSCO, care s-a desfășurat săptămâna trecută, și, uh, și uh, a adoptat un proiect de concluzii pregătit și de noi, în conformitate cu o comandă emisă de Consiliu în luna iulie. Această comandă consta din solicitarea une, de a avea o procedură mai ușoară în cadrul noii strategii și, de asemenea, mai pertinentă pentru ca Consiliul EPSCO să poată fi mai bine auzit de Consiliul European, să-i fie auzite mai bine mesajele pe care le trans transmite în legătură cu politica de ocupare. Răspunsul pe care l-am dat noi Consiliului EPSCO pe acest plan a fost bazat în primul rând pe proiectul de semestru european, așa cum a fost propus de Comisia Europeană. Este vorba de un prim semestru în care să se facă un raport privind creșterea la începutul anului, în ianuarie, editat de către Comisie și care prezintă provocările pentru toate politicile economice, apoi un Consiliu European de primăvară care stabilește uh, programele naționale de reformă și apoi o adoptare a recomandărilor făcute statelor membre în luna iulie. Așadar, un calendar destul de strâns. Prima contribuție pe care o va avea EBSCO în acest semestru european se va baza pe raportul publicat de comisie în ianuarie și pe anumite mesaje cheie referitoare la prioritățile care trebuie adoptate în domeniul politicii de ocupare, de formare profesională, de combatere a sărăciei, tot ceea ce face parte din uh, orientări. Cel de-al doilea moment în care va interveni EBSCO va fi după ce statele membre vor publica programele naționale de reformă prin uh, luna aprilie. Atunci, EBSCO va examina și va adopta recomandările adresate statelor membre în funcție de prioritățile stabilite de Consiliul European și de răspunsurile pe care le-au dat aceste state membre în programele lor naționale de reformă. Iar aceste recomandări vor fi după aceea adoptate de Consiliul European în luna iulie. În fine, cel de-al treilea moment în care EPSCO va interveni va fi un moment care nu face parte din semestrul european, dar care a fost solicitat de comisie, deci mai neoficial în această fază și va fi vorba de un moment de la sfârșitul anului, pentru că putem considera că semestrul european, a, care a fost definit ca un program operațional și decizional, nu prevede un moment pentru evaluare, pentru cunoașterea și supravegherea a ceea ce se întâmplă în, în statele membre, pe planul piețelor de muncă, dar și pe planul structural, în legătură cu punerea în aplicare reformelor structurale. Ideea este că cel de-al doilea semestru va fi în general consacrat strângerii de elemente de diagnostic și de evaluare destinate cunoașterii situației din statele membre mult mai mult decât s-a întâmplat în cadrul strategiei de la Lisabona în ultimii ani. Și deci, la sfârșitul anului, Consiliul EPSCO va fi informat de către Comisie și de către uh, toți partenerii prin contribuțiile lor în legătură cu situația progresării reformelor în diferitele state. Această etapă va fi importantă Anul acesta există pre-programe naționale de reformă care vor fi uh, scrise pentru luna noiembrie de statele membre și este evident că uh, noi vom uh, lua cunoștințe despre conținutul acestora și vom discuta despre natura priorităților stabilite. Însă, ce se va întâmpla în 2010 va fi diferit de ce se va întâmpla în 2011 după punerea în aplicare a întregului program. Deci trebuie să rețineți aceste etape, două etape oficiale, comisia care prezintă orientările pentru Consiliu, apoi în al doilea rând recomandările pentru statele membre în funcție de prioritățile menționate în programele naționale de reformă și a treia etapă a guvernanței EPSCO, această evaluare și luare la cunoștință a ceea ce se întâmplă în statele membre la sfârșit de an, și reînceperea unui nou semestru european. Aceasta este situația actuală a ceea ce am propus noi în domeniul guvernanței și ce a fost acceptat de Consiliul EPSCO de săptămâna trecută. În legătură cu al doilea punct, care se referă la situația economică și mai ales la situația de pe piața de muncă și politicile destinate combaterii efectelor crizei, am produs împreună cu Comisia un document destinat alimentării discuției care a avut loc pe această temă la dejunul de la EPSCO. Acest document face bilanțul celor petrecute de la începutul crizei în Uniunea Europeană. Nu vreau să reintru în detalii. Este vorba de creșterea șomajului, de scăderea ocupării care a afectat mai ales salariații cu contracte pe termen scurt, locurile de muncă precare, tinerii, într-o primă fază mai degrabă bărbații decât femeile, cred că cunoașteți bine elementele acestui diagnostic. Ce put concluzii putem trage deocamdată în legătură cu această situație este că situația s-a stabilizat pe piața de muncă, șomajul a încetat să crească în mare, în ansamblul Uniunii Europene, ocuparea s-a stabilizat și dă semne de uh, creștere ușoară și este, de fapt, vorba mai mult de o stabilizare decât de o uh, redresare în această fază. Este vorba de un context foarte dificil și la acest lucru se adaugă faptul că în diferitele state membre situația este extrem de eterogenă, adică spre deosebire de perioadele mai liniștite, fie că e vorba de perioadele de creștere sau de recesiune, în care uh, prevala omogeneitatea. Aici este vorba întotdeauna de o mare eterogeneitate. Vă atrag atenția asupra raportului lunar pe care îl publică Comisia privind piața muncii. Săptămâna trecută a apărut ediția pe octombrie și vă puteți uita la orice grafic și veți vedea acolo uh, ilustrarea acestei eterogeneități. Ceea ce înseamnă că, dincolo de stabilizare, dacă ne uităm în detaliu la situația din fiecare stat membru, vedem că situațiile sunt foarte variabile. În al doilea rând, nu există o rețetă comună pentru toți. În această situație, uh, acest lucru este mai valabil decât de obicei. Și este o problemă. Și al treilea lucru este că nu este deloc clară legătura dintre creștere și ocupare. În această fază, indiferent de țara pe care o analizăm, cu câteva excepții, însă, în general, eu sunt economist și pot să vă spun că din această situație nu se înțelege nimic. Sigur că se pot da explicații locale despre șomajul parțial din Germania, despre ajustările din funcția publică în anumite state, însă global legătura dintre creștere și ocupare nu este deloc clară și este greu să găsim o direcție valabilă pentru toți. Putem, sigur, să uh, analizăm și ceea ce a funcționat în cadrul crizei. Au funcționat măsurile uh, de șomaj uh, parțial care au fost aplicate în majoritatea statelor membre. Și toți cei care au luat această măsură sunt bucuroși că au făcut-o și găsesc că a avut efecte pozitive, chiar dacă uneori situația variază de la o țară la alta. Apoi au existat politici deci, după politicile de menținere a ocupării și de ocrotire a locurilor de muncă existente, au existat și politici de uh, trecere în activitate a persoanelor aflate în șomaj, care au fost destinate unor categorii precise de populație, de exemplu pentru tineri, formări speciale, uh, pentru ca ei să poată să ocupe locuri de muncă existente și așa mai departe. Deci aceste politici de activare au funcționat. Cel de-al treilea tip de politici aplicate sunt politicile de formare. Și de ce? Pentru că s-a profitat de această ocazie pentru a uh, forma anumite categorii de persoane. Erau foarte multe persoane fără ocupație, ceea ce uh, costa foarte mult atât pentru state cât și pentru întreprinderi și foarte multe state membre au aplicat astfel de politici. Când au fost legate de uh, măsurile de șomaj parțial nu au funcționat, în mod paradoxal, însă foarte mulți șomeri au fost incluși în niște dispozitive mai obișnuite. Și a patra măsură care trebuie să fie menționată e vorba de uh, scăderile cotizațiilor sociale ca să scadă costul uh, muncii și astfel să se creeze noi locuri de muncă. E vorba de persoane care au fost angajate și își păstrează și acum locul de muncă după ieșirea din criză pentru că acum, într-adevăr, ne aflăm în momentul ieșirii din criză, v-am spus că piața de muncă se stabilizează, însă există și toate aceste constrângeri bugetare care ne obligă să stabilim priorități în dispozitivul de politici de ocupare. Aceasta este o chestiune pe care a propus-o președinția belgiană spre discutare la dejunul de lucru de la EBSCO pe baza documentului oferit de noi și această, întreb, această chestiune, această întrebare era de fapt ce priorități veți stabili în bugetele voastre și ce politici, politici ați ales să păstrați în detrimentul altora în această fază de redresare. Politicile care au fost reținute de statele membre, dacă este să fac bilanțul celor spuse de miniștri, ă, trebuie să vă spun că două treimi dintre aceștia au menționat tinerii. Deci, uh, șomajul în gândul tinerilor a crescut foarte mult și bugetul, bugetele în general păstrează favorile pentru uh, inserția tinerilor pe piața de muncă și pentru continuarea formării acestora. Cel de-al doilea tip de măsuri păstrate de statele membre sunt scăderile cotizațiilor sociale pentru noile locuri de muncă create. Sigur că acest lucru este ușor de înțeles. Dacă se creează un loc de muncă și nu se pun taxe pe el, nu este profitabil, însă acel loc de muncă în același timp creează alte beneficii la alte niveluri economice, deci rezultatul este pozitiv. Cel de-al treilea tip de măsuri pe care îl favorizează statele membre este reprezentat de reforma, ca să-i spunem așa, reforma alocațiilor de șomaj. În timp ce a evoluat criza în ultimii doi ani, foarte multe state au uh, scăzut criteriile de eligibilitate pentru ca uh, accesul la aceste dispozitive să fie mai uh, simplu și au și prelungit perioadele de indemnizare cât mai mult posibil. În această fază de redresare, nu s-a hotărât să se uh, revină la acest lucru, ci să se suprime măsurile excepționale, însă făcându-se oarecum ordine în sistemele de alocații de șomaj, ca să fie bine definite uh, cheltuielile pentru a fi făcute acolo unde sunt cele mai eficiente. Deci, repet, prioritățile miniștrilor, tinerii, scăderea uh, taxelor sociale pe locurile de muncă create și reforma uh, alocațiilor de șomaj. Mai sunt uh, două lucruri foarte interesante. Foarte mulți dintre miniștri au pronunțat cuvântul cofinanțare. Deci, pentru măsurile implementate, statul caută parteneri, fie că e vorba de fondurile europene sau de alți parteneri. Ideea este, în orice caz, uh, împărtăși, împărțirea acestui efort cu alți parteneri de către stat. Și un alt lucru care nu trebuie neglijat este că bugetele au fost transferate la nivel comunal, deci responsabilitatea execuției bugetului. Nu înseamnă că statul își uh, renunță la răspunderea sa, sigur că nu cunosc detaliile, însă, în orice caz, în politicile sociale și de ocupare, ideea este că nivelul local are răspunsuri mai adaptate, mai ales într-o situație în care diversitatea este foarte mare. Și la această prioritate s-au gândit mai multe state. Dincolo de aceste aspecte, în documentul care a stat la baza discuției, am uh, hotărât împreună cu Comisia Europeană să punem în evidență trei direcții pentru a uh, însoți redresarea economică. Și este vorba de necesitatea de a reflecta la uh, ieșirea din dispozitivele de șomaj parțial adică nu suprimarea lor, ci păstrarea lor, deci nu suprimarea imediat sau, de fapt, deloc, ci o limitare a bugetelor consacrate acestor măsuri, pentru că există mai multe efecte nedorite provocate de aceste dispozitive. Cea de-a doua prioritate menționată în acest document este necesitatea de a consolida măsurile de politici țintite și active în domeniul ocupării. Este vorba de o prioritate care există de mult și care a fost reafirmată în orientările cu numărul 7, linia 7, din noua strategie. Și apoi trebuie să se analizeze mai bine dispozitivele de asigurare pentru șomaj, care sunt foarte diferite de la un stat membru la altul și unde se pot face multe pentru a proteja mai bine pe beneficiari, dar și pentru a-i uh, face activi mai repede. Iată ce aveam de spus. Vă stau acum la dispoziție pentru răspunsuri la întrebări. Mulțumesc foarte mult! Avem mai întâi pe domnul Sercas pe listă. Muchas gracias, señor secretario de Estado. Mulțumesc foarte mult. Domnule secretar de stat, în primul rând, vă mulțumesc pe, pentru informațiile pe care ni le-ați furnizat. Președinția belgiană ne furnizează foarte multe informații și acest lucru ne bucură, cu atât mai mult cu cât Consiliul uh, tinde să neglijeze rolul Parlamentului și în uh, ceea ce privește guvernanța, neglijarea Parlamentului nu este ceva neobișnuit, ci din potriva este monedă curentă. Iată de ce ne bucură foarte mult faptul că suntem cooptați în această perioadă dificilă pentru Europa. Singura problemă este că nu sunt uh, sigur că această chestiune a guvernanței este abordată ținându-se seama de Parlament. Consiliul, în formația care se ocupă de politicile pentru ocupare și de politicile sociale uh, se ocupă de toate aceste chestiuni și grupul de lucru Van Rompuy se ocupă de chestiuni similare, însă se pare că toți ceilalți actori sunt lăsați deoparte. Este mai mult decât uh, o bănuială pe care o avem. Guvernanța europeană nu ține doar de chestiunile economice, ține și de pactul de stabilitate, de consolidarea bugetară. În ceea ce privește legătura dintre creșterea economică și ocupare, există un consens general în privința faptului că dacă avem în vedere doar consolidarea bugetară și suprimăm programele care ar putea să ducă la o mai mare ocupare, impactul acestor măsuri este negativ. Guvernanța europeană se bazează în principal pe consolidarea bugetară și își propune să se iasă cât mai repede din uh, Uh, situația dificilă actuală. Absolut toate țările membre trebuie să ajungă la un deficit de 3% într-un număr de ani. Or, trebuie să identificăm măsuri pragmatice, măsuri adaptate fiecarei țări în parte. Or, dacă decidem uh, guvernanța la nivel european, uh, decidem, de fapt, uh, în privința unei rețete universale care nu se adaptează fiecarei situații în parte. Îmi pun întrebarea. Consiliul EPSCO, înainte de grupul de lucru Rom Van Rompuy, Consiliul acesta nu poate să își uh, fac auzită vocea împreună cu Parlamentul pentru a spune că nu în felul acesta poate ieși Europa din criză, aș vrea să ridic și o altă problemă. Aș vrea să vă împărtășesc o experiență personală foarte recentă. Weekendul trecut, EPSCO și uh, Parlamentul au discutat despre șomajul masiv din Europa, care afectează în special tinerii. Să nu uităm că trebuie să ne preocupe însă și calitatea vieții celor care sunt în activitate. Calitatea muncii, calitatea condițiilor de muncă este foarte importantă și s-a deteriorat în Uniunea Europeană. Cred că trebuie să ne preocupe nu doar cantitatea, ci și calitatea muncii în Europa. Preocupându-ne doar de flagelul șomajului, uităm problema calității. Mă întreb dacă EFSCO ne va ajuta să înscriem pe ordinea de zi din Europa problema calității muncii. Frica, suferința a numeroși lucrători europeni din cauza proastei calități a muncii. Mulțumesc, Thomas Mann. Mulțumesc foarte mult, domnule Coche. După cum spuneați, suntem într-o etapă de stabilizare, încă, însă nu se poate vorbi deocamdată despre relansare. Cred că nu trebuie să continuăm în virtutea inerției, așa cum am început. Există tendința de a deveni euforici de îndată ce avem semnale pozitive. Multe persoane Consider însă că aceste semnale pozitive, incipiente, nu sunt suficiente. Nu cred că uh, vom putea să realizăm totul de pe o zi pe alta. Noi suntem implicați, avem o posibilitate de a ne implica, dar trebuie să facem acest lucru pe termen lung și în mod sustenabil. A doua observație, de ce oare celor care poartă răspundere în diferitele state membre le este așa de greu să spună că vom face eforturi ulterioare, pentru că uh, constatăm tot mereu că se încearcă o păstrare a fondurilor, o consolidare a situației, o utilizare mai rațională a acestora. Nu se spune că acum sunt timpuri mai bune și se va investi. Însă aceste guverne nu mai prea se bucură de încredere, pentru că, de exemplu, în Germania am avut uh, o indemnizație pentru un fel de șomaj tehnic, oferind astfel posibilitatea întreprinderilor să păstreze angajații. Aceștia și-au păstrat locurile de muncă, statul a contribuit cu bani de la buget, astfel încât oamenii să poată fi păstrați, astfel încât acum când situația se stabilizează, să existe posibilitatea ca aceștia să se afle la locurile de muncă, să nu fi trecut printr-o perioadă de șomaj. În momentul de față, constatăm că lucrătorii specializați sunt la mare căutare, însă mesajul nu poate fi acela că îi aducem de undeva din lumea întreagă, ci trebuie să le oferim posibilitatea acelora care se află aici și care au calificarea necesară să ocupe aceste locuri de muncă, pentru că aceștia trebuie să participe la această evoluție. Și o ultimă observație, domnul Cerca s-a făcut trimitere la pactul de stabilitate. Eu nu cred că putem spune că <clears throat> Există un pact de stabilitate automat, o singură soluție pentru toată lumea. Trebuie, desigur, să ținem cont de specificul statelor membre, dar trebuie ca și statelor membre să le fie clar că trebuie să-și facă temele. Asta uh, nu pentru că trei sau patru state doresc un automatism, ci statele membre trebuie să participe pentru a putea să formulăm împreună o, o strategie durabilă. Și dacă vrem să flexibilizăm acest pact de stabilitate, ar, uh, acest lucru ar însemna că ceea ce am decis aici nu mai are valoare. Așadar, acest pact de stabilitate trebuie să fie durabil. Întrebarea către dumneavoastră, credeți că pe termen lung acest lucru poate fi viabil sau trebuie tot mereu să ne confruntăm cu declarații surprize din partea ministrilor de uh, finanțe, unde noi, uh, ca parlamentari, constatăm că nu asta fusese ideea uh, pe care ne-am dorit-o noi când se fac astfel de negocieri și comerțuri. Mulțumesc, doamna Turunen. Mulțumesc foarte mult pentru informațiile pe care ni le-ați dat. Aș vrea să pun o întrebare legată de relația între noile misiuni ale EPSCO și discuțiile cu privire la semestrul european și așa mai departe. Pentru mine, procesul acesta este crucial. Aș vrea să știu care este opinia dumneavoastră în privința noii guvernanțe europene așa cum a fost uh, ea propusă de comisie la sfârșitul lunii septembrie. Nu am uh, văzut acolo nicio referință la ocupare atunci când se discută despre dezvoltarea economică a statelor membre. Se discută despre un sistem de sancțiuni automatizat și, de asemenea, nu am văzut nimic legat de reforma Pactului de Stabilitate, reforma în cadrul căreia s-a sporit importanța ocupării în politicile economice. Ce părere aveți așadar despre poziția Comisiei? Pentru că am impresia că ocuparea nu joacă un rol important din punctul de vedere al Comisiei și regret acest lucru. Pe de altă parte, este interesant faptul că EPSCO participă la semestrul european și așa mai departe. Aș vrea să știu care este punctul dumneavoastră de vedere în această privință. Mulțumesc, Elizabeth uh, Shorter. Shorter. Um, Mie mi s-a părut foarte interesant ce ați spus. În special, uh, citind uh, concluziile, am constatat că ați preluat uh, din deciziile Parlamentului și trebuie să vă felicit. Așa că trebuie să spun că președinția belgiană colaborează nesperat de bine cu Parlamentul. Nu este o experiență cu care suntem obișnuiți. Practic, ideile noastre privind creșterea ocupării ați le-ați preluat ca atare. Întrebarea mea este cum ar urma să se efectueze controlul prin uh, Consiliul European? Sună bine, de fapt, în teorie, dar nu știu cum ar putea să se procedeze în practică. Pentru că dacă nu există disponibilitate în statele membre, aceste procese sigur că pot să se pună în aplicare, dar în practică nu vor avea niciun impact imediat. Și tocmai în ceea ce privește locurile de muncă ecologice și crearea de noi astfel de locuri de muncă, tot în concluziile dumneavoastră, credeți că prin această preluare a inițiativelor Parlamentului ați dat și un semnal pentru a genera un fel de val de entuziasm și în Consiliu. Mulțumesc, doamna Steinmark. Uh, einige meiner... Doamna Steinbruck. Da? Antevorbitoarele mele au enunțat deja câteva din uh, ideile mele. În calitate de raportoare din umbră a grupului socialiștilor și democrațiilor, vreau să subliniez că Mă bucur că au fost preluate din liniile noastre directoare în ceea ce privește creșterea ocupării forței de muncă. Nu a fost întotdeauna așa în trecut, așadar uh, sperăm sau constatăm că a fost o colaborare mult mai bună decât cea cu care am fost uh, obișnuiți și sperăm că se va continua așa și în viitor. Mai lipsesc anumite completări uh, care pentru noi, această comisie, sunt importante și de aceea aș v-aș ruga să nu le pierdeți în vedere aceste teme care ne sunt uh, nouă dragi, ca de exemplu integrarea unor grupuri de persoane pe piața muncii care se confruntă cu situații mai dificile. Poate ne puteți uh, da un răspuns dacă există ceva în planificare în acest uh, sens. În rest, aș dori să vă mulțumesc încă o dată. Mulțumesc, domnul Baltazar. Grazie. Grazie, președinte. Eu, naturalmente, exprim... Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să îmi exprim satisfacția după ce l-am ascultat pe domnul Coche. Tot ceea ce s-a spus în privința stabilității mi se pare că se bate cap în cap cu ceea ce ne parvine ca semnal din anumite cercuri. Producția industrială din uh, țara mea a ajuns la nivelul din 1995, însă asta nu a rezolvat problema șomajului. Ceea ce s-a pierdut în timpul crizei rămâne pierdut. E vorba despre mii de locuri de muncă. Această capacitate de relansare economică pe care o constatăm în prezent nu compensează pierderea de locuri de muncă din trecut. În plus, au apărut și alte elemente în această perioadă de ieșire din criză. E vorba despre dificultatea sectorului prelucrării în Europa, e vorba despre concurența pe care o exercită țările în curs de dezvoltare, care duce la delocalizări de întreprinderi, întreprinderi care erau tradiționale în Europa. De curând, o firmă de comercializare a ceaiului a deco- și-a delocalizat uh, producția din Anglia. Întrebarea care se pune este, deci, dacă Europa mai are încă un sistem industrial sau nu cumva Trebuie să ne mulțumim să fim destinatarii pieselor de schimb care vin din lumea întreagă și pe care ne mulțumim să le asamblăm. Cred că nu în felul acesta vom reuși să ne atingem obiectivele de luptă împotriva șomajului și sărăciei. Obiective pe care le menționăm în multe documente, dar pe care, din păcate, nu le putem atinge în absența instrumentelor necesare. În ceea ce privește strategia 2020, se menționează sectoarele care pot să stimuleze creșterea economică, însă strategia aceasta este foarte vagă în ceea ce privește posibilitățile de a recrea locurile de muncă pe care le-am pierdut, locuri de muncă pe care le cer noile generații. Pactul de stabilitate, pe de altă parte, este și mai sever. Cum am putea să ieșim din această contradicție? Industriile culturale au perspective frumoase pe viitor, însă statele membre reduc investițiile în uh, cultură. Considerăm că avem nevoie de dezvoltarea întreprinderilor, însă Pactul de stabilitate reduce posibilitatea utilizării fondurilor structurale pe care le destinează uh, Uniunea Europeană obiectivului 1, obiectivului de coeziune. Uniunea Europeană consideră că va fi dificil, dacă nu chiar imposibil, să se acorde stimulente fiscale în acele sectoare care au avut uh, foarte mult de suferit de pe urma crizei. Impresia mea este că, în ciuda semnalelor timide pe care le primim, încă nu putem uh, vorbi despre o, un progres clar nu este foarte ușor de văzut care vor fi obiectivele și alegerile care ne vor permite nu doar să ieșim din criză, ci și să recuperăm toate aceste locuri de muncă pierdute în perioada de criză. Asta dacă nu uh, ajungem la concluzia că e normal să registreze un șomaj de 20%. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, doamna președinte. Doamna Deli are cuvântul. Ați vorbit, domnule Coche, despre ieșirea din criză. Spuneți că ieșim din criză, sunteți optimist, e bine, dar cred că această afirmație nu corespunde realității. Apoi ați vorbit despre pregătire profesională. Cea mai mare provocare cu care ne vom confrunta va fi provocarea climatică. Și după cum spunea colega mea, Elizabeth Schroeter, vor exista locuri de muncă care vor ține de uh, schimbările climatice. Ați vorbit despre pregătire profesională. Aș vrea să știu care sunt instrumentele pe care le veți furniza întreprinderilor pentru ca ele să se pregătească pentru aceste noi profesii, în așa fel încât salariații să beneficieze de o securitate profesională. Aceasta ar fi prima mea întrebare. A doua întrebare. În Germania, în această perioadă de criză, nu s-a nu s-au făcut concedieri, ci s-a împărțit munca, s-a revizuit timpul de lucru. Oare nu ar fi cazul să procedăm la o revizuire generală a timpului de lucru, să se muncească mai puțin, în așa fel încât toată lumea să lucreze și să se lucreze mai bine. Apoi, în ceea ce privește criza locurilor de muncă, vorbim despre două sfere. Sfera uh, unde sunt uh, victime salariații și sfera în care președinții își distribuie bonusuri financiare. Întrebarea mea este când va exista o adevărată democrație socială în întreprinderi. Ideea aceasta a fost sau nu evocată la reuniunile miniștrilor? Și, în sfârșit, aș vrea să vorbesc despre tineri. Tinerii așteaptă foarte multe din partea Europei, domnule președinte. Și precaritatea este la ordinea zilei în rândul tinerilor. Aș vrea să știu care sunt instrumentele pe care le veți prezenta pentru a permite tinerilor care, din păcate, nu au soluții concrete, pentru a le permite așadar să facă față acestei perioade dificile. Mulțumesc foarte mult! Ceea ce pare să reiasă din uh, discuții este că vrem să răspundem la întrebarea cum se poate obține o cooperare între comisia noastră și uh, dumneavoastră și uh, care vor fi uh, activitățile noastre viitoare și cum anume veți coopera cu Comisia pentru Ocupare. Ar fi bine dacă ați ține cont mai mult de opiniile Parlamentului. Doamna Schroeter a abordat uh, o chestiune pe care ați uh, evocat-o, însă adesea avem impresia că ceea ce facem noi nu este luat în considerare de către dumneavoastră și viceversa. Cred că aveți cam un sfert de oră pentru a răspunde la întrebări. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau întâi să răspund la prima întrebare. Președintele Comitetului de Ocupare este gata să răspundă la invitația dumneavoastră și să vină aici, să ia cuvântul fără niciun fel de problemă. În ceea ce privește uh, schimburile mai oficiale, v-am spus că în cele trei momente ale guvernanței, așa cum au fost înscrise în concluziile Consiliului EPSCO săptămâna trecută, mai există și uh, un moment mai informal, cel de-al treilea, tocmai, care se referă la evaluare și așa mai departe. Deci, cred că atunci când cineva are ceva de spus, Uh, trebuie să vină să o facă atunci și trebuie să profite de orice uh, soluție, fie că e vorba de Parlament, fie că e vorba de partenerii sociali sau de alți actori. Acest moment lipsea până acum, însă de acum înainte va exista și este o cale de a stabili uh, aceste discuții. Apoi, uh, la modul personal, uh, trebuie să vă spun că ceea ce se integrează este uh, ceea ce este scurt și clar la obiect. Deci, cu cât mesajul va fi mai precis și mai ușor de integrat, cu atât vor fi mai multe șanse să fie inclus. Vorbesc în numele uh, comitetului nostru, nu pot vorbi pentru EBSCO, însă pentru noi uh, ceea ce primim de la Parlamentul European este uh, clar și cu cât va fi mai clar și pe viitor, cu atât uh, vom integra aceste mesaje mai simplu. Uh, nu pot să vă fac însă nicio promisiune oficială în acest sens. Am să încerc să răspund la toate întrebările în 5 minute. În primul rând, în legătură cu constrângerile bugetare, cred că acesta este primul punct. Uh, un comitet ca al nostru, Comitetul pentru Ocupare, este responsabil pentru implementarea politicilor de ocupare și uh, pentru anumite uh, prestații sociale. Am vorbit despre asigurarea de șomaj, de exemplu, mai devreme. Așa cum a spus uh, o persoană de aici, pe termen scurt nu avem de ales, nu sunt bani și deci majoritatea statelor membre au resurse extrem de limitate. Și deci pentru noi problema este să prioritizăm ceea ce are cel mai bun raport între cost și eficiență pentru crearea de locuri de muncă, dar și pentru protecția cetățenilor adică pentru uh, conducerea lor către piața de muncă. Protecție pe termen lung. Acesta este primul lucru, este o constrângere care ne este impusă și uh, aceasta este extrem de uh, primejdioasă, pentru că în foarte multe state membre există pericolul ca ă, sistemele de protecție socială să fie compromise rapid. Nu, și nu mai e vorba apoi o problemă de stabilire de priorități, ci o problemă de existență. Deci, ă, trebuie să ținem cont întotdeauna de acest lucru, chiar dacă noi avem preocupări sociale și ne interesează foarte mult integrarea pe piața muncii și ne uităm mai puțin la bilanțul ă, conturilor. Pentru ca toate aceste lucruri să fie durabile, trebuie să existe creștere. Și problema este că, așa cum știți, creșterea este destul de mică deocamdată și nici în previziuni nu este prea bună. Deocamdată nu ni se promite un viitor luminos în ceea ce privește numărul de locuri de muncă create și în ceea ce privește finanțarea politicilor de ocupare și a sistemelor de protecție socială. Și ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că e nevoie de uh, schimbări, de mari schimbări. Și aceste mari schimbări trebuie să vizeze, în primul rând, sfera unde se creează bogăție, pentru că acolo se vor crea locuri de muncă se dezbate deseori despre această temă și este o problemă pentru că uh, dacă atunci când există creștere nu se creează locuri de muncă, se instalează sărăcia și deci uh, evoluția este nefastă. Așadar, constrângeri bugetare, odată, în al doilea rând, necesitatea de a crea creștere. Și un al treilea lucru care este unul dintre elementele uh, bilan, din bilanțul negativ al strategiei uh, uh, de la Lisabona, integrarea politicilor, pe de o parte politicile economice, pe de altă parte politicile de muncă, între care nu există legături foarte puternice. Strategia prezentă dorește să integreze mai bine aceste elemente. Și astfel pot să vă răspund la întrebările privind faptul că EBSCO nu apare în guvernanță, așa cum a propus Comisia Europeană în septembrie. Și uh, se pune întrebarea dacă până la urmă se va ține cont de prioritățile de ocupare și sociale în guvernanța strategică. Consiliul European va răspunde la această întrebare, nu eu, în orice caz, în legătură cu cele ce s-au făcut, concluziile EBSCO nu sunt că EBSCO este buricul pământului. În niciun caz trebuie să ținem cont de faptul că avem multe elemente de care să ne legăm și în strategie și în tratat, prin care se acordă o funcție EBSCO și ideea este să fim auziți. Aceasta este natura cererii EPSCO. Până la urmă, EPSCO dorește să fie auzit și ascultat de Consiliu. Există mijloacele juridice, însă guvernanța macroeconomică nu are prevederi privind ocuparea. Însă noi știm că trebuie să se justifice prin ocupare și pentru că are drept obiectiv o mai bună integrare a politicilor economice, nu poate să uh, nu aibă un discurs precis privind ocuparea și acesta va veni de la EPSCO. Ecofin are mult mai multe de făcut. Deci, dacă ne interesează politicile de ocupare, trebuie să avem oameni care se ocupă doar de asta zi de zi, în detaliu și care pot să răspundă la toate întrebările legate de uh, acestea prin instrumente precise. Deci, cred că Consiliul EBSCO știe bine cine este și ce importanță, ce rol a jucat în strategia precedentă și cum i-a fost auzit mesajul mai devreme și cum poate să remedieze aceste lipsuri și să reușească întotdeauna să acționeze în momentul uh, potrivit, adică înainte de luarea deciziilor, înainte de summitul din iulie și în decembrie după ce uh, analizăm situația din diferitele state membre. Apoi, există mai multe întrebări mai precise. În ceea ce privește locurile de muncă ecologice, este o prioritate a președinției belgiene, în primul rând, și am creat un grup de lucru pe această temă, care trebuie să uh, facă un raport luna viitoare pentru a pregăti uh, concluziile Consiliului EBSCO din decembrie. Așa este prevăzut și în orice caz există un aviz EBSCO pe această temă în decembrie. Deci, aceasta este o preocupare importantă care va duce la uh, mai multe lucruri. Va duce la uh, orientări în ceea ce privește formarea în anumite sectoare, dar ne va uh, trimite și la creștere pentru că nu se pot crea uh, locuri de muncă ecologice pur și simplu. Acestea se creează dacă există produse ecologice și acelea nu se creează la Consiliul EPSCO în niciun caz. Deci trebuie să vedem cum colaborăm cu celelalte sectoare, poate că nu chiar cu sectorul financiar, însă cu sectorul politicilor industriale, politicile de competitivitate și așa mai departe. În orice caz ne ocupăm de acest subiect și vor exista orientări pe această temă. Apoi, în legătură cu politicile sociale, acordarea de, prioritate, de priorități aspectelor sociale, integrarea indivizilor pe piața de muncă prin formare, dar și prin uh, venituri și v-am menționat uh, orientările din documentul privind măsurile anticriză, documentul comun semnat împreună cu Comisia. Acolo se citează măsurile de șomaj parțial și de asigurare de șomaj, care sunt măsuri de uh, oferire de siguranță indivizilor. Adică, în, în sens mai larg, pentru că este vorba de ocupare, e vorba de calitatea muncii și de faptul că aceste locuri de muncă trebuie să fie atrăgătoare, adică tranzițiile de calitate reprezintă o prioritate a președinției belgiene. A existat o discuție la EPSCO și o conferință pe această temă organizată de președinția belgiană și cred că toți cei implicați sunt de acord că este nevoie de locuri de muncă de calitate și bine plătite. Prima Problema este existența lor și deci revenim la politicile de creștere și de stimularea locurilor de muncă. Abia apoi se pune problema calității și a munții decente și așa mai departe, care sunt uh, amintite de toți participanții. Deci dacă uh, sunt probleme, nu sunt probleme în legătură cu această problemă. Sunt uh, chestiuni legate de contractele scurte, de locurile de muncă precare Însă, toate acestea sunt discutate și cred că așa am răspuns la toate întrebările. Vă mulțumesc pentru invitație și vă mulțumesc pentru că mi-ați uh, dat șansa de a vă prezenta munca noastră. Mulțumesc foarte mult, a fost o prezentare foarte utilă și mulțumesc pentru că ați venit la comisia noastră. I thought we were missing se pare că lipsește raportorul. De la următorul punct trecem la punerea în aplicare a directivei privind serviciile și uh, îi dăm cuvântul lui uh, Jean-Luc Benamia. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Sper că nu vorbesc în gol. Așadar, las timp deputaților să se pregătească pentru expunerea mea. Eventual luăm o, pa o, pa o pauză. Uh, deci, Puteți continua. Vă las ceva timp la dispoziție pentru a-i spune la revedere domnului uh, Coche. Am primit uh, nu foarte multe amendamente. Simt că există posibilități uh, destul de bune de a ajunge la compromisuri. Nu revin la fiecare amendament în parte. Voi uh, menționa doar numerele. Încep cu considerentul A. Mi se pare că există un amendament de compromis care ar fi posibil între amendamentul 2, 4 și 5. O să încerc să vorbesc ceva mai departe de microfon. E vorba despre locurile de muncă decente și despre locurile de muncă de calitate. considerentul ABIS, mi se pare că există o posibilitate de compromis între amendamentul 8 9, 8 și 9, deci. Se precizează acolo că sectorul serviciilor reprezintă 70% din lucrurile de muncă și din PIB-ul Uniunii Europene. Trec la alineate, alineatul 1, mi se pare că ar fi un compromis posibil între amendamentele 16, 17 și 18. Alinatul 3 acum. Mi se pare că ar putea exista un compromis între 26 și 27, amendamentele 26 și 27. Punctul 4. Amendamente de compromis posibile între amendamentele 30, 31, 32, 33, 34, 35 și mă opresc aici pentru acest punct. Punctul 5. Amendamente de compromis posibile între Amendamentele 41, 42, 43, 44 și 45. Trecem la punctul 6. Amendamente de compromis posibile între 50, 51, 52, 53, 54. Și mi se pare că cu asta am uh, încheiat Știm foarte bine care sunt uh, aspectele aflate în uh, discuție, viziunea globală a directivei, dacă se consideră sau nu că e deja o reușită, cred că se poate discuta pe acest punct. Și al doilea aspect în privința căruia există controverse, cererea repetată de mai multe grupuri și de mai mulți uh, deputați cea de a se veni cu o directivă cadru cu privire la serviciile de interes general. Cam asta ar fi. Aștept punctele noastre de vedere. Am făcut propuneri de amendamente de compromis. Cred că sunt la dispoziția dumneavoastră. Putem să revenim. Mai avem încă câteva zile pentru a finaliza acest proces într-un mod pozitiv. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Tocmai mi s-a spus că amendamentul 20 uh, ar putea să nu fie admisibil și persoana care l-a depus a fost informată. Se pare că nu ține de sfera noastră de competență. Deci, uh, încă o dată, amendamentul 20 ar putea să uh, prezintă probleme de admisibilitate. Domnul Christensen. arbejde øh, så langt, og jeg synes, det der ligger Øh, Mulțumesc. Cred că propunerile de compromis sunt rezonabile și cred că putem să cădem de acord în privința liniilor mari ale acestei directive. Există o anumită confuzie, pentru că am primit o listă de vot cu anumite propuneri de compromis și aș vrea să le rog pe raportor și secretariatul să întocmească o listă de vot uh, pe care să fie mai vizibile compromisurile, în așa fel încât să ne dăm seama ce anume reprezintă un compromis și ce nu este compromis. Aș vrea să vă spun în continuare ce părere avem despre diferitele compromisuri. La considerentul A nu sunt probleme. În ceea ce privește punctul 1 acum. Cred că nu se regăsește conceptul uh, locurilor de muncă decente în acest compromis. Aș vrea să știu dacă raportorul ar putea să introducă cuvântul decente, locuri de muncă durabile și de calitate. Și dacă s-ar introduce aceste cuvinte, nu mi-ar mai pune probleme textul. În ceea ce privește punctul 3, Vă spun de la bun început că nu putem accepta acest uh, compromis. Îi recomand raportorului să aibă în vedere propunerile legate de punctele 2 și 3 pentru a vedea dacă nu s-ar putea eventual fuziona aceste două puncte. Sigur că directiva serviciilor este o directivă inteligentă, însă este și uh, directiva în privința căreia se întâmpină foarte multe probleme în statele membre la nivelul prestatarilor de servicii. Poate că am putea să includem mai multe idei în această propunere de compromis la punctul 3. În ceea ce privește punctul 4, suntem de acord în propunerea mea de amendament, probabil că nu aș fi fost foarte entuziast în privința acestui tip de directivă, însă putem accepta o directivă așa cum este ea menționată la punctul respectiv. Punctul 5. Nu sunt probleme aici. Punctul 6. Nu sunt probleme nici aici. Putem accepta propunerea de compromis care a fost formulată de domnul Benamias. Aș vrea să primim uh, o listă de vot uh, revizuită și sper că voi putea să discut cu raportorul după reuniune pentru a vedea care este situația în privința celor puncte care rămân controversate. Mulțumesc, doamna Turunen. Mulțumesc. Din partea verților doar câteva comentarii. Se pare că vom beneficia de un acord larg în, ca, în această comisie pe mai multe puncte. În primul rând, aș dori să evidențiez uh, cele deja menționate. Am aprecia dacă s-ar putea crea o legătură în uh, aceste compromisuri între directiva cu privire la servicii și activitățile desfășurate în baza acestei directive. Aceasta ar fi prioritatea noastră și poate am putea găsi o formulare mai directă. În al doilea rând, servicii sociale și uh, servicii de interes general și servicii sociale de interes general. Cred că aici ar trebui să menționăm că ar trebui să protejăm aceste eh, servicii care sunt de interes general și care au un scop special și că aceste servicii nu ar trebui să cadă sub incidența legii eh, cu privire la concurență. Dacă aceste elemente s-ar găsi în compromisuri, am putea fi de acord. Apoi, eh, încă câteva observații. Din câte îmi dau seama, există o serie de amendamente care merg mai degrabă spre direcția pieței interne. Eu cred că ar trebui să ne concentrăm mai mult asupra rolului care ne vine care revine comisiei noastre. Nu vreau să comentez acum diferitele amendamente punctuale, vreau doar să atrag atenția asupra rolului care revine comisiei noastre. Și o ultimă informație, probabil știți că procesul a fost amânat în cadrul comisiei responsabile pe fond IMCO în cauza raportorului. Așadar, noi uh, ne aflăm la timp în faza în care suntem. Așadar, uh, este timp suficient pentru a ajunge la un acord. Mulțumesc încă o dată pentru deschidere. Mulțumesc, domnul Baldassare. Grazie, președinte. Eu... Mulțumesc, domnul președinte. Aș dori să mulțumesc uh, raportorului pentru activitatea depusă și disponibilitatea de care a dat dovadă. Iau notă de disponibilitatea de a găsi un acord de compromis cu privire la aspecte relevante ale directivei, o disponibilitate care induce și o bună colaborare. Eu vorbesc în numele grupului popular. Bineînțeles că uh, există și chestiuni care sunt importante pentru noi. Amen, aliniatul 1, amendamentele 1 la 11, Aici uh, nu suntem de acord, la fel și la aliniatul 3, punctele 25 până la 29, criteriile subliniate în aceste aliniate nu se bucură de susținerea noastră. Bineînțeles că în ceea ce privește principalul punct de discuție, ne menținem uh, direcția exprimată deja cu timp în urmă și anume în ceea ce privește serviciile de interes general și serviciile sociale de interes general, noi considerăm că uh, sub principiul de subsidiaritate trebuie să aibă întâietate aici bineînțeles că uh, dăm, vrem și noi să dăm dovadă de deschidere pentru a ajunge la amendamente de compromis pentru a putea include diferitele poziții exprimate. Mulțumesc, spune președinte. Dacă nu mai dorește nimeni să intervină, voi da cuvântul raportorului. Vă rog. Mulțumesc foarte mult. Încă nu am terminat, domnule Christensen, de, de aceea nu există o listă de vot. Să nu ne grăbim. Încă mai avem timp să șlefuim toate aceste texte. O fuziune între punctele 2 și 3? De ce nu? Nu am o părere prealabilă în ceea ce privește locurile de muncă decente, sunt menționate încă din primul considerent, însă dacă doriți să se menționeze și în altă parte, cred că nu ar deranja pe multă lume și poate că ar fi util să precizăm lucrurile. Încă o dată, compromisul nu este încă finalizat, încă mai avem timp să lucrăm ținând cont de poziția diferiților vorbitori. Doamnei Turunen, vreau să-i spun că într-adevăr există o legătură cu detașarea lucrătorilor, este clar. Rămâne de văzut ce putem face pentru a arăta în mod clar acest lucru. Cât privește precizările legate de serviciile sociale, cred că printre propunerile mele prealabile, fi, figurează și acest uh, element, așa cum ați propus dumneavoastră și alți deputați. Domnule Baltazar, se poartă dezbatere în Parlamentul European de ani de zile în privința noțiunii de directivă cadru de serviciile de interes general. Am înțeles ce ați spus în privința subsidiarității. Vom uh, Putem spune că ar fi putut să se ia aceste măsuri în cadrul uh, subsidiarității. Sunt gata să discut cu dumneavoastră și cu grupul dumneavoastră pentru a vedea până unde sunteți gata să mergeți uh, și care sunt limitele pe care nu vreți să le depășiți. E vorba într-adevăr despre culturi diferite în diferitele țări, ce înseamnă serviciu public, ce înseamnă întreprindere publică, ceea ce se numește în terminologia europeană serviciu de interes general. Vom vedea dacă ajungem la un compromis. În orice caz, eu unul sunt deschis pentru discuții. Mă bucur că v-am întâlnit, mă bucur că am discutat și cu asistenții dumneavoastră. Avem, după cum spuneam, o parte, o serie de amendamente și există și posibilități de compromis relativ uh, clare explicite și lizibile. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Vă dau câteva date. Termenul pentru depunerea amendamentelor este de 23 septembrie la prânz. Pe 25 sau 26 octombrie se vor examina amendamentele și votul în Comisia pentru Ocupare va avea loc pe 8-9 noiembrie. În plenară uh, se va discuta raportul în luna decembrie, iar la IMCO pe 30 noiembrie. Aș vrea să trecem la următorul punct, uh, fără a face pauză, pentru că cei care prezintă studiul se află deja aici dacă există persoane care vor să asiste la prezentarea acestui studiu și uh, care nu sunt în sală, vă rog să le informați că nu facem o pauză și sunt sigură că preferați să nu facem pauză și să terminăm mai devreme. Cum nimeni nu protestează, cred că sunteți de acord cu mine și Aș vrea să urez bun venit uh, persoanelor care prezintă studiul Mobilitatea și integrarea persoanelor cu handicap pe piața muncii. Este vorba despre Michael J. Kenzia și Barbara Van de Vege. Acest studiu a fost deja distribuit deputaților și aș vrea să direct domnului Michael Kenzia. Chairwoman, Stimată doamnă președinte, stimați deputați, deputați, doamnelor și domnilor, mulțumesc pentru această oportunitate de a vă prezenta studiul cu privire la mobilitatea și integrarea persoanelor cu dizabilități pe piața muncii. Permiteți-mi să încep cu observații de natură generală. Consiliul uh, Europei s-a în 1996, în Carta Europeană, a făcut trimitere la drepturile persoanelor cu handicap, care de atunci încoace nu mai sunt priviți ca pacienți, ci ca persoane cu drepturi egale care au un rol de jucat în cadrul societății. Strategia de Lisabona, programele de acțiuni sociale, agendele sociale, precum și strategia UE 2020, acordă o importanță specială politicilor sociale și eradicării sărăciei. În uh, ultimii ani se pune un accent din ce în ce mai mare în statele membre asupra consolidării incluziunii pe piața muncii a persoanelor cu disabilități. Acum constatăm că la nivel de Uniune Europeană Rata de ocupare a persoanelor cu disabilități este cu 20% mai scăzută decât a restului persoanelor. În plus, nivelul mediu de educație a persoanelor cu disabilități este de asemenea mai redus decât a persoanelor, a indivizilor fără dizabilități principalele provocări cu care se confruntă statele membre în ceea ce privește persoanele cu dizabilități se referă la rata scăzută de ocupare, dependența mare de ajutoare sociale, creșterea cheltuielilor de la buget și o, un risc mai crescut de sărăcie. Sărăcia mentală reprezintă de asemenea o cauză a excluziunii sociale și a ieșirii de pe piața de muncă. Aici se încadrează atât uh, afecțiuni uh, psihice sau psihiatrice, cât și uh, doar uh, tulburări psihice, cum ar fi depresia. Mai mult de jumătate, două treimi din uh, ajutoarele sociale pentru persoane cu dezabilități se plătesc din această cauză a problemelor de sănătate mentală în special în rândul persoanelor de sub 35 de ani. Această cauză pare a fi în creștere în statele membre, ceea ce este un motiv de îngrijorare pentru că profilul tradițional al uh, beneficiarului de astfel de ajutoare sociale era a unui muncitor uh, care în trecut a lucrat manual și care folosea aceste ajutoare sociale ca un fel de pensie anticipată. În, din păcate însă această tendință se manifestă acum în uh, rândul tinerilor aspect critic pentru că aceste ajutoare sociale pentru persoane cu handicap sunt tratate deseori în statele membre ca un fel de scheme sociale uh, pe durata întregii vieți, ceea ce face că aceste persoane probabil vor fi excluse de pe piața muncii pe tot restul uh, perioadei de uh, posibilă activitate. Și în marea majoritate a cazurilor, însă, capacitatea de lucru este doar uh, puțin deteriorată. Cifrele ne arată că persoanele cu dizabilități au un risc mai mare de sărăcie și excluziune socială, în special atunci când nu au un loc de muncă. Pe, în figura 2 se prezinte procentajul de um, ajutoare noi pentru uh, persoane cu dizabilități de, cu cauze de sănătate mentală. Un alt punct important se referă la mobilitate. Mobilitatea este foarte importantă pentru ca persoanele să poată fi mai adaptabile în condițiile unei pieți de muncă care este în continuă schimbare. Bariere tradiționale, precum cele legale și administrative, sunt mai severe, mai dificile pentru persoanele cu dizabilități. Studiul nostru a identificat o variație a definițiilor cu privire la dizabilități în cadrul statelor membre ceea ce ridică o serie de uh, semne de întrebare atunci când este vorba de libera circulație a persoanelor, pentru că persoanele cu dizabilități nu se supun acelorași definiții și criterii în ceea ce privește uh, disabilitatea lor în întreaga Uniune Europeană. Eu am încercat să descriu măsurile utilizate pentru creșterea ocupării în rândul persoanelor cu handicap și voi da în acest uh, sens cuvântul colegii mele. Există două astfel de tipuri de măsuri. Măsuri uh, pasive, care țin de beneficii, de ajutoarele sociale și uh, o a doua categorie a politicilor active pentru piața muncii. La cea de-a doua categorie uh, distingem trei tipuri de măsuri. În primul rând, uh, consiliere, informare, fel de consiliere psihologică, de asemenea, apoi instruire și educație și o a treia uh, măsură este oferirea de locuri de muncă și o subcategorie în acest sens uh, locuri de muncă cum se găsesc și în Belgia și în uh, Spania, de exemplu, unde persoanele și locuiesc acolo unde lucrează mai distingem două tipuri de măsuri. În primul rând, uh, măsuri specifice care se bazează pe cote. Exemple opuse sunt uh, Finlanda și Danemarca, unde nu există un astfel uh, sistem de cote. În tabelele în tabelul 3 găsiți un exemplu în acest sens. În anumite țări există și penalități dacă aceste cote nu sunt atinse. Un alt tip de măsuri ocupaționale se referă la măsurile mai generale, precum politici de antidiscriminare, de asemenea și măsuri privind accesibilitatea, precum ar fi uh, ajustarea locurilor de muncă pentru a satisface cerințele persoanelor cu handicap, uh, adaptarea la condițiile de muncă și accesul la informații. Și o treia măsură în acest sens, așa numită flexicuritate. Este important să se găsească un echilibru între măsurile active și cele pasive și, de asemenea, echilibrul dorit între flexibilitate și securitate. Însă, acest lucru nu poate funcționa fără o reformă instituțională, așa cum am uh, găsit uh, în uh, Danemarca, unde în 2003 legea cu privire la persoanele cu disabilități a fost reformată și accentul nu se mai pune pe dizabilitatea persoanei, ci pe capacitatea de muncă rămasă a acesteia practic trecând de la o cultură a disabilităților la o cultură a abilităților. În ceea ce privește impactul măsurilor utilizate, e greu de evaluat pentru că lipsesc date cu privire la aceste măsuri. Așadar avem foarte puține informații. Știm însă că există bariere în calea bunei implementări a acestor măsuri, precum resurse limitate, lipsa de informații disponibile, descreșterea economică, bariere cu privire la anumite grupuri țintă și uh, păreri preconcepute în rândul angajatorilor. În ceea ce privește eficacitatea sistemelor bazate pe cote, nici aici nu am reușit să facem o evaluare precisă pentru că este foarte dificil. Acest instrument nu este bine documentat, de aceea este greu de făcut afirmații. Însă știm că aceste sisteme de cote pot face ca locurile de muncă să fie mai accesibile, însă există posibilitatea ca acestea să devină accesibile pentru persoanele care oricum se află deja pe piața muncii. Noi considerăm că cea mai eficientă este o combinație coerentă a măsurilor existente, cum ar fi o combinație a, între legile de antidiscriminare și a cerințelor vis-a-vis -vis de angajatori care trebuie să facă ajustările necesare la locurile de muncă. Colegul uh, meu va continua acum cu uh, câteva recomandări uh, cheie în ceea ce privește politicile. Da, mulțumesc. Am formulat șapte astfel de recomandări de politică în ultima noastră parte a prezentării. În primul rând, în ceea ce privește tema noastră, integrarea persoanelor cu dizabilități pe piața muncii, implementarea legislației antidiscriminare și includerea ei în legislația europeană a fost un pas în direcția cea bună. Așadar, este important pentru Parlamentul European să asigure respectarea acestui principiu în mod eficient în toate statele membre. În plus, Parlamentul European ar trebui să sublinieze în următorul său raport cu privire la persoanele cu dizabilități că este necesară o reformare a sistemelor de ajutoare sociale care ar trebui să se concentreze asupra capacității de muncă mai degrabă decât asupra incapacității de muncă a persoanelor cu dizabilități. Sigur că e necesar să protejăm persoanele care sunt bolnave. Scopul acestor sisteme de protecție socială ar trebui însă să fie acela de a-i ajuta pe cei care pot să muncească să rămână pe piața muncii. Așadar, în locul menținerii acestui status quo, ar trebui să se promoveze o cultură a incluziunii. În plus, politici mai ample ar trebui să se concentreze asupra evitării supraîncărcării acestor sisteme de ajutor. Asta în special în ceea ce privește tinerii probleme de sănătate mentală în rândul tinerilor reprezintă o problemă în viitor, pentru că mulți dintre acești tineri rămân uh, captivi în aceste sisteme de ajutor social. Doar 3% uh, revin pe piața muncii. Așadar, noi recomandăm o analiză concertată a cauzelor acestei tendințe, care este alarmantă și de asemenea o analiză a formelor de reabilitare care ar putea avea efect și care ar putea ajuta pe acești tineri să redevină activi. O alianță socială ar putea contribui la uh, o mai bună situație de sănătate la locul de muncă. Abordarea bazată pe flexicuritate poate avea efecte pozitive asupra situației persoanelor cu dizabilități, în special scheme de ocupaționale flexibile, măsuri de activare combinate cu un so- sistem de securitate socială care să asigure un nivel de trai decent. Datorită lipsei de date empirice, însă, nu putem spune că o anumită măsură este cea corectă în ceea ce privește integrarea persoanelor cu dizabilități, integrarea pe piața muncii. Prin urmare, Parlamentul European ar trebui să nu favorizeze un anume model de flexicuritate, ci Uniunea Europeană ar trebui să promoveze acest concept de bază al flexicurității și, așa cum menționasem deja, studiul nostru a constatat că există o lipsă de date empirice în ceea ce privește monitorizarea și evaluarea situației sociale a persoanelor cu dizabilități colectarea datelor și <clears throat> accesul la informații cu privire la cele mai bune practici ar fi utile pentru identificarea măsurilor necesare pentru sporirea mobilității persoanelor cu dizabilități. Prin urmare, Parlamentul European ar trebui să solicite statelor membre să facă îmbunătățiri considerabile în ceea ce privește colectarea și raportarea acestor date. În special, mă gândesc aici la o formulă armonizată de colectare a datelor. Diferitele inițiative de politici care vizează uneori nivele diferite pot uh, avea efect doar dacă sunt mai omogene Cheia este o îmbunătățire a comunicării, nu doar între diferitele instituții și organe ale Uniunii Europene, ci și în interiorul acestora din urmă. Prin urmare, Parlamentul European ar trebui să <clears throat> ajute la formarea unei legături mai strânse între măsuri de ocupaționale la nivel uh, național și <clears throat> strategiile ocupaționale europene. În final, aș dori să mă refer și la viitorul uh, plan de acțiune cu privire la dizabilități E nevoie de o mai bună cooperare astfel încât uh, decidenții politici să discute aceste chestiuni uh, mai des. Obiectivul de a promova o, un trai independent pentru persoanele cu dizabilități ar trebui inclusă ca o prioritate tematică în uh, viitorul plan de acțiune cu privire la dizabilități. Mulțumesc pentru atenția dumneavoastră. Atât din partea noastră, așteptăm cu nerăbdare opiniile dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult, intervine președinta, mulțumesc și pentru efortul depus în întocmirea acestor informații. Înainte de a da cuvântul altor persoane, permiteți-mi să încep eu. Spuneați că dificultatea este că statele membre au o definiție diferită a noțiunii de persoane cu disabilități. Știți că a fost foarte greu să includem și la nivelul Națiunilor Unite o astfel de definiție care să fie suficient de amplă. Acum, ce doriți de la nivelul european? Să existe o astfel de definiție europeană bazată pe Convenția Națiunilor Unite ca primă întrebare. Apoi, în al doilea rând, există directiva cu privire la ocupare, care, de asemenea, uh, dorește integrarea persoanelor cu disabilități. Puteți să ne spuneți în câteva cuvinte care este situația implementării statelor în statele membre. Știu că Comisia a lansat uh, proceduri de încălcare împotriva anumitor state Poate ne puteți uh, creiona puțin uh, situația din diferitele state membre, pentru că știu că unele implementează directiva, altele se confruntă cu probleme. Apoi, atunci când vorbim de acces, din câte îmi dau seama din raportul dumneavoastră, nu ați analizat în special problema ajungerii la locul de muncă în 2000 uh, am adoptat directiva cu privire la locul de muncă în ceea ce privește accesibilitatea locurilor de muncă. Însă e, e vorba aici de accesul fizic la mijloace de transport, accesul în clădiri. Cât de important considerați că sunt aceste aspecte pentru a le permite persoanelor uh, uh, accesul până la locul de muncă. În ultima parte a prezentării vorbeați de o, un trai independent, o viață independentă. Ați făcut uh, cercetări suplimentare în acest sens, uh, credeți că un astfel de trai independent uh, îi le dă persoanelor cu disabilități posibilitatea de a se integra mai bine pe piața de muncă, pentru că eu până acum am considerat că persoanele care trăiesc independent se pot încadra mai bine într-o comunitate și prin urmare au și acces mai ușor în ceea ce privește locurilor de muncă. A Vorbeați uh, și de sănătatea mentală și de uh, preocupările dumneavoastră în acest sens. Mi-am dat seama că este o temă care trebuie abordată la o vârstă fragedă. Poate că puteți aici să ne dați mai multe detalii, pentru că știu că atunci când uh, oamenii și-au început viața activă, iar problemele de sănătate mentală Uh, se agravează pe măsură ce sunt expuse stresului de la locul de muncă. Apoi, uh, sunt în asentimentul dumneavoastră atunci când uh, vorbiți de necesitatea unei abordări integrate în ceea ce privește flexicuritatea. Pentru că Sigur, este important pentru persoanele cu dizabilități să aibă posibilitatea și a unor uh, locuri de muncă cu normă parțială. Iar în ceea ce privește ajutoarele sociale, din păcate nu am reușit să proiectăm și pe ecran prezentarea dumneavoastră, dar citind despre dificultățile cu care se confruntă aceste persoane, pentru că sunt uh, capcana acestor uh, scheme sociale. Ce ar trebui uh, făcut ca aceste persoane să se simtă capabile de a munca, a munci, să uh, fie încurajate să muncească și nu să se considere bolnave și să rămână practic o viață întreagă în aceste scheme sociale. Pentru că dacă aceste persoane, dacă nu se simt uh, necesare sau nu se simt capabile de a re- și uh, nu sunt capabile să revină pe piața de muncă, acest uh, sentiment al inutilității se poate adânci. Cam atât uh, din punctul meu de vedere. Eu cred că următorul vorbitor pe lista mea este domnul Cozer. Vă rog, aveți cuvântul. Köszönöm a szót. Gratulálok a tanulmány. Mulțumesc. Doresc să-i felicit pe autorii acestui raport. Cred că este un punct de pornire excelent. Am mai multe observații de făcut. Atunci când am citit acest raport prima dată, impresia mea a fost că concluziile dumneavoastră referitoare la sistemul cotelor sunt numai uh, parțiale cred că aveți o opinie negativă asupra acestui sistem de cote sau cel puțin aveți rezerve în ceea ce îl privește. Deci, cum preferați să tratați această problemă? Eu sunt pentru regimul de cote, pentru că astfel există un grup de persoane din cadrul persoanelor cu handicap care altfel nu ar reuși să revină la muncă. Cea de-a doua observație se referă la faptul că poate nu se acordă suficientă atenție faptului că există două grupuri de persoane în cadrul persoanelor cu handicap. Eu am o diplomă universitară, am un uh, am o formare profesională și pot să concurez cu persoane fără handicap pe piața muncii. Însă, foarte multe persoane care au handicapuri nu au putut beneficia de niciun fel de educație, nu au nicio diplomă și acest grup reprezintă majoritatea persoanelor cu handicap. Sunt de acord cu autorii studiului handicapul are un impact foarte important și măsurile referitoare la aceste persoane trebuie să aibă un rol foarte important în strategia 2020. Eu cred că nu s-a acordat suficientă atenție Cartei pentru drepturile fundamentale în tratatul de la Lisabona. V-ați referit la Convenția ONU, ceea ce e un lucru bun, Însă și Carta Drepturilor Fundamentale este importantă. Nu am uh, văzut niciun fel de descriere a uh, metodologiei pentru creșterea ocupării persoanelor cu handicap. Știu că aceste lucruri sunt legate de dreptul concurenței și chiar și de uh, domeniul achizițiilor publice. Statele membre pot folosi politica de achiziții publice pentru a susține firme care angajează persoane cu handicap. Aceasta este doar o idee. Și sunt de asemenea de acord cu uh, președinta care a spus că avem o problemă de definiție. Și există abordări foarte diferite în statele membre și sunt de acord cu președintele, Convenția ONU este o bază solidă pentru găsirea unei noi definiții. Mulțumesc! Domnul Meissner. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Äh, ich danke auch... Doamna Meissner. Doamna Meister. Mulțumesc, doamnă președinte. Ar dori să mulțumesc și referentului pentru acest uh, raport. Uh, nu am apucat uh, să ajung la timp, dar am citit raportul și doresc să subliniez această necesitate de a nu se concentra asupra handicapului persoanelor, ci asupra capacității de a munci a acestora. Eu cred că acest lucru este decisiv pentru perspectivele uh, Uh, pieței locurilor de muncă, pentru că, pe de o parte, vrem să implicăm pe piața muncii mai multe persoane decât în momentul de față, pentru că astfel uh, se va spori participarea la piața de muncă. Însă, pe viitor, trebuie să ținem cont de faptul că procentul acestor persoane cu dizabilități uh, va crește, asta și datorită uh, progreselor medicale care face ca mai, multe, mai mulți copii cu probleme să supraviețuiască. Apoi v-ați mai uh, referit și la problemele de sănătate mentală. Sunt multe persoane care se confruntă și cu sindromul de burnout, care uh, dispar uh, o vreme de pe piața de muncă și care uneori nu se restabilesc complet și care ulterior se confruntă cu un fel de piață de muncă secundară. Eu cred că acest lucru nu este uh, pozitiv. Cred că aceste persoane trebuie în continuare să aibă acces la piața de muncă primară, deci să fie direct angajați, nu prin intermediari. <clears throat> Și uh, Cred că și acesta este un aspect la care trebuie să ne gândim și pentru că este vorba și de mobilitate, um, sunt membră și în Comisia pentru Transport și aici discutăm despre drepturile pasagerilor în ceea ce privește transportul cu autobuzul și uh, autocarul. Și aici trebuie făcute uh, progrese pentru a permite accesul persoanelor cu handicap la mijloacele de transport. Încă o dată mulțumesc pentru acest raport. Uh, mulțumesc, Ole Christiansen. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc și uh, autorilor acestui studiu pe un subiect atât de important. Fără îndoială, într-o criză economică ca cea prin care trecem acum, persoanele cele mai vulnerabile au cel mai mult de suferit. Și din acest motiv, Trebuie realizate statistici și dacă am analizat statisticile pe 2008, 2000, 2008, 2009, 2010, am constatat că persoanele cu handicap sunt uh, mari pierzători a acestei crize. Și nu cred că este posibil să găsim un model unic sau o soluție unică în diferitele state membre, pentru că situațiile sunt diferite și nivelurile de integrare a persoanelor cu handicap pe piața de muncă sunt și ele diferite. Cred că punem prea mult accentul pe flexi-securitate. Sigur că este foarte important să avem o mare flexibilitate pentru a permite reintegrarea persoanelor cu handicap pe piața muncii. Însă ceea ce numim noi politica activă a ă, pieții muncii trebuie să fie discutată. Nu e vorba numai de flexisecuritate. Trebuie să ne întrebăm în legătură cu nevoile pieței de muncă și cu calitățile și aturile diferitelor persoane cu handicap. Ca să putem găsi o, un teren comun al acestor uh, exigențe, aceasta ar fi o politică activă pe piața de muncă. Eu cunosc situația din Danemarca și știu, de exemplu, că uh, șomerii, de exemplu, care au sau nu au drepturi la alocații, beneficiază de măsuri specifice e vorba de persoanele cu handicap aflate în șomaj. Persoanele cu handicap au dreptul să muncească, dar nu în fiecare zi. În orice caz, important este să punem accentul pe o politică activă pentru piața muncii, ca cele două extreme să se reunească și uh, persoanele cu handicap să aibă acces la piața muncii. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Iaslovieca, mulțumesc, doamnă președinte. Eu vreau să vă atrag atenția asupra un element care mi se pare important pentru persoanele cu handicap. Se consideră că acestea, pentru a fi competitive pe piața de muncă, trebuie să participe la formările de-a lungul vieții și de aceea se cheltuie diferite fonduri specifice. La ultimul forum organizat în țara mea, în Polonia, la Varșovia, am auzit niște observații foarte interesante din partea unor persoane cu handicap care nu beneficiază de acest fond în măsura în care ar putea să beneficieze. Și de ce? Pentru că foarte des sunt proiecte depuse de persoane, de organizații care reprezintă persoanele cu handicap și care nu sunt destul de competitive și astfel nu reușesc să beneficieze de finanțare. Foarte adesea în aceste proiecte se subliniază cât de mari sunt costurile pentru angajarea persoanelor cu handicap. Mai ales dat fiind locul, uh, timpul necesar pentru formarea persoanelor cu handicap. Pentru ca aceste persoane să poată învăța, este nevoie de săli specifice, de locuri specifice și este nevoie și de mijloace de transport adaptate. Trebuie să ținem cont de faptul că acest fond social destinat persoanelor care doresc să fie active pe piața muncii trebuie să fie făcut accesibil persoanelor cu handicap. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Cornelissen, o să încerc să vorbesc olandeză de data aceasta. Înainte de a fi fost aleasă în Parlamentul European, eram directoarea oficiului olandez antidiscriminare și foarte des persoanele cu handicap mi se plângeau se plângeau că fuseseră respinse și nu obținuseră anumite locuri de muncă. Angajatorii se uitau la aceste persoane cu handicap și le spuneau că nu, nu e posibil. De exemplu, cu un astfel de handicap nu poți lucra într-o creșă sau nu poți lucra într-o bibliotecă. Și foarte des, din cauza legislației antidiscriminare, se dovedea că angajatorii aveau întotdeauna uh, uh, se înșelau întotdeauna. Dacă se ajungea la un proces, angajatorii totdeauna pierdeau. Și deci trebuie să uh, avem grijă să găsim un echilibru între politica de antidiscriminare și uh, avantajarea persoanelor cu handicap. Trebuie ca angajatorii să fie convinși de faptul că au de câștigat de pe urma persoanelor cu handicap, pentru că populația noastră va îmbătrâni și angajatorii trebuie să înțeleagă că diversitatea la locul de muncă e un lucru foarte bun. Trebuie să încercăm, măcar la nivel european, să stimulăm aceste două atitudini. Folosind mai bine legislația antidiscriminare, dar și propagând ideea că se pot face foarte multe lucruri de către persoanele cu handicap cu numai câteva mici adaptări ale locurilor de muncă. Mulțumesc! Mulțumesc, cred că nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, deci voi da din nou ocazia să uh, se exprime autorilor studiului. Yes, uh, thank you. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult pentru că îmi permiteți să răspund la aceste comentarii. Am să încep cu observațiile doamnei Lin referitoare la definiție. Ținând cont de rezoluția pe care a adoptat-o dumneavoastră în 2006, în care făceați uh, deja apel la o definiție comună europeană, asta cu patru ani în urmă. Suntem întru totul de acord cu dumneavoastră. Este posibil să existe o lacună de convergență politică atunci când discutăm despre libera circulație a persoanelor cu handicap. E foarte important să poată și aceste persoane să circule dintr-un stat în altul, însă așa ceva nu se întâmplă deocamdată, pentru că nu avem o definiție comună și nu avem criterii comune în Uniunea Europeană. Așadar, suntem de acord cu dumneavoastră și ați evocat Convenția ONU ca bază pentru găsirea unei definiții. Într-adevăr, și noi credem că trebuie să discutăm dintr-o perspectivă mai largă. E vorba, pe de o parte, de perspectiva umană, care înseamnă că persoanele cu handicap au, într-adevăr, drepturi și șanse egale și, pe de altă parte, este bine dintr-o perspectivă economică, pentru că se poate crește astfel rata ocupării s-a văzut că integrarea persoanelor cu handicap pe piața muncii este un aspect crucial, pentru că riscul de sărăcie scade atunci. Și deci există o legătură clară între cele două. Ați menționat și uh, Acum, cotele, noi nu ne referim uh, la cote ca fiind un lucru negativ, din potrivă. Însă, există mai multe analize care arată că în majoritatea profesiilor este nevoie de persoane uh, cu calificări reduse și foarte des persoanele cu handicap sunt incluse aici. Noi însă favorizăm o combinație a măsurilor de activare a unui sistem de securitate socială adecvat care să respecte toate standardele și uh, programe de lucru flexibile. S-a mai spus la început, trebuie să fie clar că persoanele cu handicap care doresc să participe la piața muncii nu trebuie să fie discriminate și nu trebuie să fie puse în pericol atunci când lucrează uh, doar cu jumătate de normă, de exemplu. S-a mai spus ceva în legătură cu o re regândire, reconcepere a poziției noastre. Drepturi egale implică uh, șanse egale, după cum am mai spus, și sigur că trebuie să regândim modelul mai vechi. După cum am spus, uh, acest uh, profil tipic cu, de persoană cu handicap care, este, care primește alocații și este o persoană mai în vârstă, de sex masculin nu mai corespunde. Sunt, e vorba din ce în ce mai des de persoane tinere. Deci trebuie să ne concentrăm pe capacitatea de a lucra și nu pe incapacitatea de muncă. Ceea ce se face foarte bine în Danemarca la ora actuală. Din punctul meu de vedere, Danemarca este un exemplu de cele mai bune practici în acest sens. S-a vorbit și despre datele uh, referitoare la criză. Trebuie să fim uh, răbdători pentru că uh, nu avem încă toate datele privind criza și impactul său asupra situației sociale a persoanelor cu handicap pentru perioada 2008-2011. Deci trebuie să avem răbdare. În ceea ce privește accesibilitatea și discuțiile referitoare la cote, am să îi dau cuvântul colegei mele ca să mă adauge câte ceva. În ceea ce privește accesibilitatea, sunt de acord cu doamna Lin în privința faptului că nu doar uh, locurile de muncă trebuie să fie adaptate, ci și transporturile publice trebuie să fie adaptate. Cred că trebuie să avem în vedere și uh, munca la distanță sau munca la domiciliu. Persoanele cu handicap trebuie să aibă posibilitatea de a se deplasa folosim mijloacele de transport în comun adaptate, dar pot, trebuie să aibă posibilitatea și să lucreze la distanță sau să lucreze de la domiciliu. I think you've covered most... Cred că ați acoperit majoritatea întrebărilor care v-au fost puse. Dacă nimeni nu consideră că nu i s-a răspuns la întrebare, vă mulțumesc pentru acest studiu și vă mulțumesc pentru că ni l-ați prezentat astăzi a fost extrem de util pentru noi toți. Îi dau acum cuvântul președintei noastre, doamne, doamnei Beres. Euh, bonjour, merci. Dragi colegi, bună ziua! Vă mulțumesc, doamnă vicepreședinte, pentru că m-ați înlocuit în timp ce prezidam lucrările COSAC și trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi. Doamna Karima Deli ne prezintă proiectul de aviz cu privire la textul care este examinat pe fond în Comisia pentru Cultură, eliberarea potențialului industriilor culturale și creative. Doamnă raportoare, aveți cuvântul. Doamnă președinte, dragi colegi, înainte de a vă prezenta marile linii ale raportului meu, ale proiectului meu de aviz cu privire la raportul Eliberarea potențialului industriilor culturale și creative, aș vrea să-mi exprim indignarea și mânia față de expulzarea a 30 de tineri, studenți, lucrători precari, evacuarea lor din imobilul care fusese neocupat timp de 40 de ani în piața Vosges la Paris. Tinerii aceștia nu au unde să doarmă în această noapte. Din păcate, nu pot să fiu alături de ei astăzi, însă aș vrea să-mi exprim solidaritatea față de ei. Ne aflăm în anul luptei împotriva sărăciei și excluderii sociale. Primele victime ale acestei excluderi sunt tinerii și sper că apelul pe care îl lansez aici va fi auzit de secretarul de stat pentru uh, locuințe și uh, sper că el va interveni și le va găsi un uh, acoperiș pentru că cred că dacă suntem în această comisie nu trebuie să neglijăm ceea ce se întâmplă în afara acestui Parlament. Revin la raportul meu, potențialul industriilor culturale și creative. Comisia Europeană amintește că există un potențial de creare de locuri de muncă, un potențial economic important care trebuie să fie valorificat în cadrul strategiei 2020. Iată de ce Comisia pentru Ocupare și Politici Sociale are un rol de jucat în acest domeniu. Acest sector este însă și un sector în care se întâlnesc foarte multe statute și modalități de muncă și este un sector în care există o mare precaritate pentru mulți lucrători. Iată de ce insistăm asupra necesității de a se reduce inegalitățile în acest sector, nu doar economice, ci și în ceea ce privește accesul la drepturile sociale și la dreptul muncii. Trebuie să încurajăm organizațiile uh, cu scop nelucrativ și uh, activitățile benevole în acest sector pentru a constitui o adevărată economie creativă solidară. Accesul la cunoștințele și la conținuturile creative este esențial pentru respectarea drepturilor fundamentale, mai ales drepturile uh, persoanelor defavorizate din cauza situației lor sociale sau din cauza că aparțin unei anumite minorități. Și apoi Europa. Europa înseamnă mobilitate, Europa începe, înseamnă schimburi. Dorim să încurajăm inițiativele legate de mobilitate, mai ales pentru tinerii creatori și cerem statelor membre să e, suprime obstacolele în calea mobilității atât în uh, interiorul Uniunii Europene cât și între Uniunea Europeană și țările terțe. Propunem de asemenea să se consolideze legăturile între industriile industriale și uh, creative și pregătirea profesională, educația și învățarea de-a lungul întregii vieți, mai ales în uh, ceea ce privește tehnologiile digitale și să se recunoască competențele acestor persoane. Insist de asemenea în privința faptului că trebuie să li se garanteze tuturor lucrătorilor și în special artiștilor, celor care lucrează în uh, artele spectacolului. Trebuie să le reamintim că promovează um, diversitatea culturală și să le garantăm un nivel de protecție socială ridicat în ceea ce privește asigurările de șomaj, protecția împotriva accidentelor de muncă, dreptul la pensie, sau, așa cum am uh, spus uh, în mod clar săptămâna, viitoare, săptămâna trecută în sesiune plenară, să le garantăm accesul la concediu de uh, maternitate. Până pe 10 noiembrie puteți să vă prezentați amendamentele și voi fi foarte receptivă în privința propunerilor de amendamente Doamnă raportoare, eu uh, am misiunea de a prezenta calendarul. Vă mulțumesc să respectăm însă rolurile care revin fiecăruia dintre noi. Doamna Steineruc, domnul Benamias. Începem cu doamna Steinbruck. Mulțumesc, doamnă președintă. Industria culturală și creatoare este o, un sector în creștere în Europa. Eu văd asta în Germania, unde se constată o creștere majoră. Eu cred că este o o temă de actualitate, de aceea este bine că Comisia a reacționat cu o carte verde în acest sens și este necesar să analizăm și aspectele sociale și de securitate în opinia noastră, Cartea Verde a Comisiei este orientată mult prea economic și nu prea ia în considerare sau nu în mod suficient uh, aspectele sociale, ceea ce a fost completată de doamna raportor, care ea doresc să-i mulțumesc pentru că este important uh, să nu existe discriminare în ceea ce privește siguranța socială a acestei categorii. Amendamentele noastre se vor concentra asupra acestor chestiuni, asigurarea asigurările de sănătate, asigurările sociale și a liberilor întreprinzători în acest sens, dar și punerea la dispoziție de fonduri europene pentru sectorul creator și cultural. Mulțumesc! Merci, Madame la Présidente. Euh, je félicite la rapportrice. Mulțumesc, doamnă președinte, spune domnul Benamia. Vreau să o felicit pe raportoare și uh, am să insist mai mult asupra chestiunii legate de potențial. Ne, uh, ne referim aici la persoane care trăiesc într-o situație de precaritate și e vorba de sectorul artistic, ați vorbit de IMM-uri și aveți dreptate și de asemenea aici intră și categoria tehnicienilor spectacolului, toți cei din domeniul sunetului și luminii și meserile artizanale și așa mai departe. Și cred că în trebuie să insistăm asupra acestui lucru. Și încă un lucru, aș dori să mai insist și asupra ideii de liberă circulație. Numărul de persoane și de artiști de la toate nivelurile care ne-au vorbit la Parlamentul European despre cât de dificil le este să meargă în anumite țări din cauza problemelor de viză, sigur că nu mă refer doar la cei din Uniunea Europeană, ci și din uh, Africa și din alte state. S-au întâmplat foarte multe probleme și cu Turcia, cu care suntem însă în negocieri. Uh, se întâmplă ca artiștii să nu poată veni, să nu poată veni să se exprime și să fie primiți în țările noastre. Trebuie să insistăm asupra faptului că în sectorul artistic, unde Uniunea Europeană este chiar parteneră cu aceste țări în cadrul Uniunii pentru Marea Mediterană, de exemplu, trebuie să se ia măsuri și să se rezolve problemele acestor artiști. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Costa și doamna Harkin. Ringrazio la mm, relatrice, anche mm, soltanto... Da, mulțumesc. Aș dori să mulțumesc doamnei eh, raportor, asta pe fundalul acestei cărți verzi care intră în competența Comisiei de Cultură și pentru includerea și a aspectelor sociale <clears throat> și a situației lucrătorilor în sectorul cultural și creativ, pentru că aici uh, ar trebui să facem o specificare pentru că în legislatura precedentă a existat o rezoluție în ceea ce privește aspectele sociale. Mă refer aici și la rolul uh, care revine fundațiilor, etc. Eu cred că trebuie să acordăm o atenție mai sporită acestor lucrători din acest domeniu care <clears throat> nu um, intră în tiparul industriei pe care o numim clasice. Eu am avut ocazia de a efectua o audiere în țara mea în această privință pentru că în calitate de raportoare din umbră mă interesat să văd care este situația. Așa cum s-a spus de către antevorbitorii mei, în domeniul turismului cultural, în așa numita anumitul sector al gustului, există o, o legătură foarte strânsă între acest sector turistic și cel creator. Înainte exista o perspectivă mai restrânsă, însă astăzi aceasta se amplifică în domeniul cultural. Există un procent de absolvire de 50%. Este un sector inovator cu oameni bine pregătiți. În Cartea Verde se vorbește și de diferitele calificări care ar trebui recunoscute. Astăzi sunt valabile norme foarte diferite în statele membre și acestea ar trebui ajustate și adaptate. Importantă este și mobilitatea creatorilor și artiștilor. Am avut și anul european al creativității, unde am abordat deja mobilitatea creatorilor artistici. Astfel, de exemplu, editurile au atras atenția asupra faptului că și în domeniul audiovizual ar trebui prevăzut ca programe ar, că ar fi importante și programe care să explice cum anume funcționează anumite edituri. Un alt aspect se referă și la remunerarea lucrătorilor din domeniul creativ artistic. Pentru că aceste persoane sunt amenințate de precaritate, și am atras atenția în repetate rânduri asupra faptului că artiștii sunt deseori amenințați de sărăcie și că ar trebui să abordăm și această chestiune. Mulțumesc! Doamna Harkin și domnul Baldasare. Doamna Harkin, mulțumesc, domnul președinte. Raportorii din umbră trebuiau să fie prezenți. Colegul uh, nostru mi-a trimis însă câteva note, pentru că nu poate fi prezent. Vreau să mulțumesc în primul rând raportorului și dorim să uh, propunem câteva adăugiri. În primul rând să se pună mai mult accentul pe anumite chestiuni și să facem câteva modificări mici. La alineatul 1 trebuie ca statele membre să introducă modificări în sistemele de securitate socială pentru a include imediat pe uh, cei care lucrează în domeniul uh, artelor. Flexibilitatea este cuvântul cheie. E vorba de persoane independente sau semi-independente din uh, sectoarele legate de cultură, care foarte des au perioade de lucru uh, neregulate și, de asemenea, neremunerate în mod regulat. această precaritate poate să dăuneze creativității în acest sector și protecția socială trebuie să fie egală cu protecția altora din alte sectoare. Perspectivele economice sunt puternice însă pentru acest sector. Ca sector economic și potențialul de creare de locuri de muncă este uriaș. Aș dori să propun amendamente în acest sens, spune colegul nostru raportor din umbră. Industriile culturale sunt confruntate cu managementul afacerilor. Persoane care lucrează în acest domeniu al creației nu au întotdeauna educație superioară și de aceea ar trebui să uh, li se pună la dispoziție uh, posibilitatea de a studia Uh, despre afaceri. De asemenea, ca și ultimul vorbitor, colegul nostru menționează drepturile de proprietate intelectuală, care uh, reprezintă o mare amenințare pentru acest sector. De asemenea, anumite protecții uh, fiscale au fost foarte avantajoase pentru acest sector, mai ales în Belgia, de exemplu. Trebuie să analizăm foarte bine situația și să o corelăm cu strategia 2020, să o trecem la capitolul inovație și noi uh, competențe. Mulțumesc! Domnul Baldasare și doamna Lin. Și eu mi congratulo. Mulțumesc, doamna președinte. Și eu aș dori să o felicit pe raportoare pentru activitatea depusă. La începutul lucrărilor acestei sesiuni, am uh, ascultat opinia unui expert uh, în ceea ce privește lupta împotriva șomajului și uh, crearea de noi locuri de muncă în Europa. Acesta este un sector care dispune de un mare potențial pentru a absorbi uh, un număr mare de persoane și de a crea un număr mare de locuri de muncă care lipsesc astăzi. Eu cred că ar trebui să inserăm și câteva elemente mai stringente în această propunere, pentru că în raport se face referire explicită la strategiile de <clears throat> întărirea perspectivelor de creștere pentru acest sector. Se face trimitere la agenda Europeană Digitală, la această amplificare a digitalizării sistemului european și, de asemenea, la o serie de alte documente, însă trebuie să fim mai concreți asupra modalității de a atinge aceste rezultate, precum Uniunea inovației, această necesitate de a susține și financiar acest sector cultural, care are nevoie de instrumente specifice, pentru că este un sector specific. Există un sector în care investițiile nu dau roade imediat, ci au nevoie de o serie de măsuri uh, specifice care să le acompanieze și, așa cum s-a spus și de antevorbitorii mei, acest uh, sector poate ar trebui să beneficieze și de un alt mod de impunere pentru a ajunge Astfel, acest compromis necesar între dreptul de proprietate intelectuală și aceste noi modalități de desfășurare a activității. În ceea ce privește protecția socială a lucrătorilor din acest uh, sector, pentru că tocmai caracteristicile acestui sector al lumii creatoare uh, sunt caracterizate de perioade de, uh, în care nu se lucrează, ceea ce face necesară uh, o acțiune din partea sistemelor sociale. Mulțumesc! Permiteți-mi și mie câteva observații. Așa cum spunea și doamna Harkins, se făcea referire la modificarea sistemelor de asistență socială în statele membre. M-ar interesa să știu cum anume ați dori să se facă acest lucru. La liniatul 3 <clears throat> se face referire la, și la țări care nu țin de Uniunea Europeană și la schimburile între artiști în Uniunea Europeană și um, artiști din uh, state nemembre. Cred că aici situația este mai dificilă. Eu cred că la nivelul Uniunii Europene ar trebui să existe schimburi mai active. De aceea nu știu dacă putem menționa aici uh, țările care nu fac parte din Uniunea Europeană, pentru că libera circulație este la nivelul Uniunii Europene. Euh, est-ce qu'il y a d'autres demandes de parole? Există alte cereri de luare de cuvânt? Aș vrea să fac și eu câteva observații. Cred că comunicarea Comisiei se referă la industriile culturale și creatoare. Ne vorbim deci despre contribuția acestui sector la o strategie politică și industrială a Uniunii Europene. Aceasta este viziunea Comisiei. Din punctul de vedere al Comisiei noastre, ce contează este potențialul de creare de locuri de muncă al uh, unei, unei astfel de industrii și sper că vom ajunge la un compromis cu raportoarea pentru ca această chestiune să fie chiar mai uh, vizibilă decât uh, chestiunea inegalităților. A fost evidențiat acest punct de mai mulți uh, vorbitori. Nu știu care vor fi efectele acestei comunicări ale Comisiei, însă, în orice caz, pune accentul pe un potențial care nu este suficient de uh, exploatat. E vorba despre locuri de muncă care nu sunt localizabile, pentru că ele sunt uh, direct legate de fructificarea talentelor cetățenilor sau rezidențelor uh, din Uniunea Europeană. Odată făcută această constatare, cred că trebuie să legăm aceste chestiuni de potențialul de inovație al uh, Uniunii Europene. Inovația și creația dacă sunt uh, bine coordonate, pot să aibă un efect uh, de sporire a numărului de locuri de muncă și tocmai asta ne interesează pe noi. Există câteva povești de succes în uh, Europa și nu văd de ce nu ar fi întrunite condițiile pentru ca aceste povești de succes să se repete. Există multe exemple de idei care au condus la apariția unor industrii uh, uh, foarte interesante. Cred că contribuția noastră la acest text trebuie să se cont și de um, eforturile făcute în alte domenii. E adevărat că trebuie să ne limităm la câteva puncte, însă cred că e important să nu vorbim doar despre problemele sociale, despre asigurările sociale și așa mai departe, trebuie să vorbim și despre un aspect mai global, mai cuprinzător. Vrem să se dezvolte potențialul de locuri de muncă reprezentat de aceste industrii și în același timp știm că e vorba despre industrii în care există o tendință de uh, dezvoltare a contractelor atipice. Tendință destul de importantă. Ori noi vorbim adesea despre contractele atipice și despre consecințele lor asupra condițiilor de muncă și asupra protecției sociale și cred că trebuie să ținem cont de aceste aspecte atunci când vorbim despre potențialul acestor industrii. E foarte bine că Parlamentul European se ocupă de această inițiativă. Cred că avem interesul de a recunoaște această dinamică. Dacă nu există alte intervenții, dau din nou cuvântul doamnei raportoare. Nu, doamna Mohan vrea să dea cuvântul. Vrea să ia cuvântul. Îmi cer scuze, doamna președinte, că intervin uh, în acest moment al dezbaterii. Am ascultat punctul noastră de vedere și sunt de acord cu multe dintre cele spuse de dumneavoastră. În primul rând, în ceea ce privește instabilitatea locurilor de muncă în domeniul noilor tehnologii. E vorba despre locuri de muncă extrem de labile, locuri de muncă care nu sunt uh, foarte stabile, pentru că e vorba despre locuri de muncă care depind de proiectele uh, individuale. E un sector în care se lucrează în funcție de proiecte și trebuie să ne dăm seama de faptul că, practic, e vorba despre o altă paradigmă decât paradigma obișnuită cu care ne-am obișnuit în uh, ceea ce privește locurile de muncă. O a doua observație care trebuie făcută legată de punctele 3 și 4 de aici. Atunci când discutăm despre acest sector de producție, trebuie să ținem cont de faptul că vorbim despre competențe foarte diverse, competențe de concepție și creație, pe de o parte, și, pe de altă parte, o altă sferă de competențe care ține de valorificarea artistică aș vrea ca această distinție între cele două sfere de competențe să fie mai clară în textul pe care îl propunem. Dacă vorbim doar despre uh, noile mijloace de comunicare, neglijăm aspectul educație și pregătire profesională. Ori e important să punem accentul asupra uh, necesității de a asigura o pregătire profesională care să fie uh, forme de pregătire profesională care să țină cont de acest uh, sector. Aș vrea, deci, ca veriga concepție și veriga creație să fie clar evidențiate. Pentru că există o diferență între cultură, aspectul ludic și uh, uh, dobândirea de uh, competențe. Îi dau cuvântul acum raportoarei. Dragi colegi, doamnă președinte, vreau să vă mulțumesc pentru contribuțiile foarte precise. E adevărat că există și lipsuri în acest uh, proiect de aviz, după cum ați spus, doamnă președinte. Avem o limită de uh, semne, de caractere, însă cred că Uh, deși nu putem include tot, trebuie să ne referim într-adevăr la libera circulație, care trebuie să fie bine subliniată în acest raport. Problema cu statele terțe va trebui să uh, fie bine analizată, mai ales trebuie să fie mai vizibilă această mobilitate a cetățenilor din state terțe. După cum a spus colegul nostru, nu știu tehnic cum se poate face facilitarea vizelor, uh, Însă vom încerca să o facem și sunteți bineveniți să mă ajutați cu adăugiri și amendamente și vă mulțumesc pentru contribuții. Am uh, încheiat discuția, mai trebuie să amintim calendarul care a mai fost menționat de doamna raportor. Comisia responsabilă în fond va vota în 25 ianuarie. Noi avem uh, următorul calendar, Termen de depunere a amendamentelor 25-26, nu rectifică președinta, 10 noiembrie la orele 12. ca să le avem în toate limbile uh, pe 1 decembrie și să le putem vota pe 2 decembrie. Am încheiat aici lucrările din această după-amiază. Vă urez o seară plăcută și ne vedem mâine la 9. Vă rog să nu uitați cartelele de vot.